să facilităm mai mult decât să restricționăm sectorul ONG-urilor israeliene. Mulțumesc! Mulțumesc uh, frumos, uh, domnule comisar. Dezbaterea se încheie aici. Și acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, o întrebare orală cu solicitare de răspuns oral privind situația râului Iordan și în special zona Iordanului inferior. Autorul acestei întrebări orale este domnul De Castro, care primește acum cuvântul pentru două minute. Grație, președinte. Vă mulțumesc, domnule președinte. Fluviul uh, Iordan reprezintă o mare parte din patrimoniul nostru. E un fluviu foarte important pentru agricultura celor din Iordan, în Israel și din teritoriile ocupate. Și situația acestui fluviu ar trebui să ne îngrijoreze în momentul de față. Trebuie să știm că 1,5 milioane de litri cubi, metri cubi de apă din acest fluviu practic uh, sunt uh, canalizate pe o altă parte, sunt uh, deviate. Deci toți acești litri de apă sunt deviați. Adunarea Euromed și Senatul SUA au uh, organizat deja această problemă legată de deteriorarea calității uh, apei acestui fluviu și trebuie să intervim, intervenim și noi, nu doar autoritățile locale. Consiliul și Comisia ar trebui să ofere asistența tehnică și financiară necesară, precum uh, ar trebui de asemenea să facem ce se spune în rezoluția comună. Cerem Comisiei să includă o referire clară, fără ambiguități, la această problemă în documentul nostru privind politica de vecinătate cu Iordania. Știm cu toții cât de prețioasă este apa. Aceasta trebuie să fie distribuită adecvat pentru ca nevoile tuturor oamenilor din această regiune să poată fi acoperite. Acest lucru este extrem de important dacă vrem pace și stabilitate în Orientul Mijlociu. De asemenea, salutăm faptul că în ultimele zile au început de nou uh, de negocierile de pace între Israel și Palestina, iar gospodărirea apei ar trebui să fie un punct cheie de la aceste negocieri și sperăm să avem o cooperare de plină între autoritățile locale de acolo, dar și cu ONG-urile pentru a salva bazinul inferior al acestui fluviu. E vorba de îmbunătățirea condițiilor de viață pentru populația locală la urmă urmei. Vă mulțumesc. Care cuvântul acum domnul Fiule, 3 minute. Uh, Mr. Chairman, and... Domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului, doresc să Vă mulțumesc pentru ocazia de a discuta această situație specială, resursele de apă în Orientul Mijlociu. Uniunea Europeană consideră aceasta ca fiind o preocupare serioasă în regiune. Împărtășesc îngrijorarea uh, europarlamentarilor în legătură cu uh, lipsa surselor de apă și în uh, legătură cu calitatea apei aici, care probabil va fi și afectată de către schimbările climatice. Suntem conștienți de impactul pe care uh, situația aceasta poate să o aibă asupra cetățenilor din această regiune și asupra securității în regiune. Iar uh, aceste provocări regionale, evident că necesită și o rezolvare regională. Uniunea Europeană s-a implicat în încurajarea unor pași urgenți pentru îmbunătățirea acestei situații, inclusiv în uh, discuțiile cu Israelul și cu Palestina, pentru că mm, resursele de apă trebuie să fie o problemă care trebuie să fie rezolvată în zona aceasta. Uniunea Europeană recunoaște situația specifică și particulară a cursului inferior al Iordanului și necesitatea de a îmbunătăți managementul apei în aceste teritorii. Ne-am angajat într-o serie întreagă de activități pe plan național, subregional și regional cu toate părțile din regiune. Sus susținem politicile necesare care să permită un management uh, durabil al resurselor de apă. Uniunea Europeană susține măsuri care uh, sunt dedicate cooperării transfrontaliere în acest domeniu spre binele comunităților din zona Uniunea Europeană prin activitățile sale țintește spre crearea unor capacități care să permită buna administrare a apei, colectarea și împărtășirea datelor legate de situația um, resurselor de apă, de asemenea um, necesitatea purificării apelor reziduale și elaborării din acest punct de vedere a unor legislații. Uniunea Europeană solicită să se stabilească condițiile care să permită un management integrat al resurselor uh, de apă. Iar în, în aceste eforturi, Uniunea Europeană nu este singură și alte state sunt uh, implicate alături de noi în acest tip de activitate și dorim să cooperăm cu ele pentru a garanta complementaritatea. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc. Iar acum din partea grupurilor politice, doamna Crața, din partea grupului PPE. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, eh, mă bucură foarte mult și este un fapt pozitiv că discutăm această chestiune aici, în Parlamentul European. Am lansat deja un eh, studiu privind valea râului eh, Iordan, pentru a ști care sunt posibilitățile de ameliorare a situației. Vorbim aici despre un peisaj cultural care este important uh, pentru milioane de oameni peste tot în lume. Uh, are implicații în turism, uh, pentru economia regiunii și de aceea cred că trebuie subliniate fără nicio pudoare problemele care există și trebuie depuse toate, trebuie depuse toate eforturile, inclusiv de către Uniunea Europeană, pentru a soluționa problema. Am mai spus și în alte ocazii, trebuie să uh, susținem și să intensificăm cooperarea la nivel uh, regional. Cooperarea uh, între comunitățile și statele riverane este un lucru, dar trebuie ca această răspundere să fie uh, împărțită pe umerii mai multor actori. S-a vorbit deja despre un plan general de reabilitare a uh, Iordanului și deja s-a și vorbit despre împărtășirea de know-how și tehnologii uh, care pot să amelioreze situația. De asemenea, este important să recunoaștem adevăratele Uh, pericole. Nu vorbim doar de, uh, nu vorbim doar de poluare da? și de, de lipsa apei pentru economie, trebuie să vorbim și despre pierderea biodiversității, despre pierderea unor importante uh, locuri de muncă. Dacă însă reușim să lansăm o cooperare regională, atunci cred că este bine ca printr-o comisie de specialitate a, a Eh, sau un grup de lucru al Comisiei Europene să se participe la acest eh, eh, efort în care sunt implicați deja Palestina, Israelul, Iordania și Siria, pe lângă alte țări, de exemplu Libanul. Sper că plenul în votul său va da un semnal puternic din partea acestui Parlament European. Vă mulțumesc. Doamna de Kaiser, acum, în numele socialiștilor și democraților, timp de două minute. Vă mulțumesc, domnule președinte. Ceea ce privește situația, situația Mării Moarte și a, a Iordanului, aceasta este foarte îngrojitoare, deoarece dacă nu se schimbă lucrurile, acest fluviu va seca, practic. dacă nu se face nimic la, la nivel internațional și regional, vom avea o mare pierdere, atât pentru patrimoniu, cât pentru biodiversitate, cum spunea doamna uh, Crața, cât și pentru economia regională. Eu aș vrea să sprijin aici un ONG care a avut o inițiativă remarcabilă. ONG-ul se numește Friends of the Earth, Middle East iar acest ONG a hotărât să îi aducă la oaltă pe primarii din Palestina, din Iordania și din Israel. Deci primarii din localitățile riverane. Împreună aceștia trebuie să se gândească pentru a vedea cum pot soluționa problema. Această asociație împreună cu primarii au uh, întocmit niște studii foarte interesante studii în care se vorbește despre măsurile pe care le-ar putea lua toate țările, care este impactul acestora, cum ar fi toaletele uscate sau schimbarea metodelor agricole, schimbarea tipului de producție, de exemplu să nu se mai folosească culturi care absorb foarte multă apă. Deci există foarte multe posibilități. Și dezbaterea aceasta nu e doar politică. Deși știm că, la urmă urmei, apa e o problemă politică în această regiune. Eu aș dori ca Uniunea Europeană și Comisia să se inspire din concluziile clare făcute de uh, acest ONG în raportul său. Există un aliniat foarte important, aliniatul E, în care se spune că coloniștii israelieni folosesc mult prea multă apă. Asta e drept, rapoartele Băncii Mondiale spun același lucru, Amnesty International spune același lucru. Încă o dată ajungem la dimensiunea politică. Deci să nu uităm cât de importantă este apa în acea regiune. Vă mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Purvanova, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. În calitate de vicepreședintă a adunării parlamentare Euromed pentru energie și apă, am avut ocazia să văd care este realitatea dramatică a uh, râului Iordan în uh, vizita pe care am făcut-o în februarie. Am fost raportoare pentru uh, această regiune și am uh, reflectat ideea că toate părțile implicate, Palestina, Israelul, Libanul, Siria, trebuie să se implice în eforturile de distribuire echitabilă a apei spre binele cetățenilor din această zonă și pentru păstrarea surselor de apă pentru generațiile viitoare. Israelul și autoritățile palestiniene trebuie să cadă de acord asupra unor date eh, comune privind eh, distribuirea apei pentru că ambele părți ca și uh, rapoartele uh, independente, uh, se bazează pe cifre total diferite. Într-un proces de cooperare trebuie să fie elaborat un plan pentru administrare comună a resurselor de apă în regiune. Cred că uh, recomandările noastre din raport se bazează și pe uh, o expertiză pe care Uniunea Europeană o deține și uh, din acest punct de vedere putem stimula parteneriatul între părțile implicate. Cred că uh, nu trebuie să ne rezumăm eforturile în îndemnul de a se ajunge la un acord de pace, ci trebuie, depășindu-se problemele ideologice, să uh, stimulăm interesul tuturor părților din regiune pentru a ajunge la o concluzie uh, lipsită de partipriuri în ce privește implicarea uh, Uniunii Europene în demersurile de îmbunătățire a situației. Mulțumesc foarte mult, iar acum din partea verzilor o intervenție pentru un minut și jumătate. Domnule președinte, nu pot decât să le dau dreptate celor doi vorbitori de mai înainte. Cred că foarte mulți, chiar dintre colegii noștri nu își dau seama cât de uh, dificil este să distribui uh, răspunderea pentru situația de acum. Palestinienii, palestinienii însă nu au niciun fel de influență. Uh, din 76, uh, 50% din uh, uh, noile colonii au apărut în Cisjordania. În Cisjordania și încă, încă 50% au fost construite în uh, rezervații naturale. Valea Iordanului nu a putut niciodată să protesteze împotriva acestei politici de, de colonizare. Deci nu se, nu se dă importanță și din păcate se uită că aici există o componentă militară foarte importantă. Israelienii trebuie să trebuie să găsească soluții pentru a atrage ei înșiși atenția asupra acestei situații dezastroase. Eu cred că palestinienii nici nu au cum să intervină pentru că nu au, în Cisjordania cel puțin, nu au cum să influențeze situația. Iar așa cum se prezintă în prezent această situație, nu, nu pot să-și, n-au cum să-și asume răspunderea pentru, uh, pentru soluțiile care trebuie uh, găsite. Deci și Israelul, trebuie ca și Israelul, nu numai Siria și Iordania, și Israelul va trebui să își asume această răspundere și, încă o dată, repet, palestinienii n-au cum să influențeze. Mulțumesc. Acum, domnul Tanak, un minut. O apa este într-adevăr o problemă care ar putea crea multe probleme. Însă, acum israelienii și palestinienii discută despre drepturile de pace în cadrul uh, negocierilor. Trebuie să fim foarte atenți pentru a nu, a, a nu deranja negocierile care au loc acum la, în America. Deci nu trebuie să dăm vina doar pe coloniștii israelieni în ceea ce privește folosirea apei am transmite un uh, mesaj greșit. Apa Iordanului e o problemă regională, care nu ține doar de Israel și, Pale- și de Palestina. Există oponenți ai Israelului aici care încearcă să exploateze această chestiune pentru a submina statul israelian. E o agendă anti-israeliană și riscăm ca Uniunea Europeană să fie percepută de către israelieni ca un partener nefiabil pentru pace. Vă mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Meyer. Un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Problema nu e că doamna de Kaiser a făcut o anumită evaluare. În tratatul de pace semnat în 94 între Israel și regatul Iordaniei s-a stabilit să se coopereze de-a lungul frontierelor pentru a recupera din punct de vedere ecologic acest fluviu și pentru a ocroti resursele uh, Uh, hidrice. A fost un acord în plus, deci semnat în 1994 de Israel, care nu s-a respectat. Și asta e problema cu Israelul, nu respectă ceea ce semnează. De aceea e important ca inițiativa luată în 2008 de către președintele Chirac, care a lansat un apel să se facă o inițiativă pentru uh, acest fluviu, deci e important ca această inițiativă să devină ceva concret și noi să sprijinim această idee. Trebuie să se creeze o comisie a bazinului Iordanului, un for de cooperare pentru recuperarea acestui fluviu. Trebuie elaborate politici de recuperare, de conservare a acestei zone. Și drept, deoarece nu se respectă tratatul de pace din 1994, palestinienii au fost excluși din zona de securitate iar israelienii stabiliți în Cisjordania, în bazinul inferior al acestui fluviu, deci să nu uităm că acești coloniști ocupă în mod ilegal, practic, acest teritoriu. Iar ocupația, bineînțeles, este însoțită de o utilizare ilegală a apei. Deci încă o problemă politică pe lângă problema de durabilitate ecologică. În 2011 s-a prevăzut să, funcționarea, să înceapă funcționarea unor trei centre de tratament, de tratare a apei. Deci eu sper ca Uniunea Europeană să încurajeze crearea acestei comisii a Iordanului. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Are cuvântul acum domnul Preda, două minute. Mulțumesc mult, domnule președinte. Dezbaterea de azi asupra situației fluviului Iordan este foarte importantă pentru grupul din care fac parte

Κύριος Ντερόσα για Domnul De Rosa, un minut și jumătate. Mr. Domnule președinte, vă mulțumesc. Aș vrea să-i sugerez eh, domnului Tanec că nu este deloc util să ignore realitatea. Eh, evident, eh, coloniștii își aleg acele locuri pentru construirea coloniilor lor unde există rezerve foarte bune de uh, apă. Uh, nu sunt singura problemă în uh, acest complex vast al uh, problemei Iordanului, dar sunt un uh, element uh, foarte clar. 98% din uh, debitul uh, fluviului uh, este deviat Acum problema este că râul are un uh, parcurs uh, transfrontalier uh, și sunt patru țări riverane care trebuie să-și împartă aceste resurse. Dacă Uniunea Europeană și-ar juca bine rolul în această regiune, atunci ar putea deveni un factor de reconciliere în această problemă de gestionare a unui peisaj uh, cultural și ecologic uh, extrem de important pentru întreaga regiune. Tot ceea ce implică o critică cât se pare de minoră uh, a Israelului, tot ce este o critică la adresa Israelului este în același timp și o ignorare a realității nu de mult, într-un seminar organizat de grupul meu, al socialiștilor și democraților, s-a menționat că uh, Iordanul cândva ducea 1,3 miliarde metri cubi către Marea Moartă. Acum suntem la 20 până la 30 de milioane de metri cubi. Anul viitor s-ar putea să nu mai fie niciunul. Mulțumesc. Mulțumesc. Doamna Tain, două minute pentru alde. Domnule președinte, Înainte de toate, aș dori să mă refer la reproșurile care au fost formulate în Parlament și în afara Parlamentului legat de faptul că tratăm acest subiect tocmai în momentul în care au fost reluate negocierile de pace. Noi, în momentul în care am formulat aceste întrebări, nici nu uh, puteam să ghicim că vor fi reluate negocierile de pace, pentru că această temă ne preocupă de ani de zile în Parlamentul nostru. Este vorba despre cursul inferior al Iordanului care trebuie să fie salvat practic de la uh, pieire apa uh, care acum mai curge în cursul inferior este o apă reziduală și o apă în care se infiltrează apa sărată, probabil că într-un an, doi, nu va mai exista deloc. Ce mă deranjează este că Israelul, Iordania, Siria și autoritatea palestiniană uh, sunt tratate uh, pe picior de egalitate. Dar, din păcate, în această zonă C, autoritatea pentru autonomie palestiniană nici măcar nu are vreo posibilitate de a influența situația de acolo. Eu cred că uh, alții trebuie să fie uh, destinatarii demersurilor noastre. Dacă Israelul utilizează 75% de apa încă existentă în uh, acest curs inferior. Practic, palestinienilor nici măcar nu le mai rămâne apă pentru supraviețuire. Acesta constituie uh, o problemă inclusiv politică. În clipa de față, palestinienii încearcă să sape fântâne, dar uh, care sunt distruse imediat după aceea. Deci, practic, administrația israeliană uh, este un fel de uh, administrație uh, de monopol care nu folosește apa decât pentru așezările israeliene. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Aș vrea doar să încep prin a saluta o coaliție de ecologiști care ne-a vizitat în urmă cu o săptămână, o coaliție între israelieni iordanieni care au făcut acel raport excelent în legătură cu situația fluviului Iordan și riscul său de dispariție. Uniunea Europeană dă foarte multe fonduri în această zonă și de aceea ar trebui să se implice în elaborarea unui plan de salvare a acestui fluviu, în care ar trebui să participe toate țările. Siria, Iordania, Israelul um, deviază cea mai mare parte din această apă, iar palestinienii nu beneficiază decât 5% în Valea Iordanului, coloniștii consumă de șase ori mai multă apă decât uh, palestinienii, mai ales pentru agricultura intensivă, care poluează mult, agricultură prin care sunt exportate produse agricole către Uniunea Europeană. Deci aceste colonii cu, verdura, cu verdeața lor uh, luxuriantă ar trebui să înceteze, așa cum ar trebui să înceteze distrucția taberelor de beduini și a cisternelor uh, lor de apă. Chiar săptămâna trecută au fost distruse astfel de tabere. Apa în regiune trebuie să fie împărțită în mod echitabil. Aceasta ar trebui să fie prioritatea noastră. Are cuvântul acum domnul David, două minute. Obrigat, președinte, car comisariu. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, această catastrofă naturală despre care vorbim și care se află, oare, se află în afara spațiului UE ne privește totuși în Uniunea Europeană. Deci este vorba de un râu care nu are convingeri religioase, care este un bun comun, un peisaj cultural care aparține tuturor și are caracter transfrontalier. Iordanul eh, a fost și este important eh, nu doar pentru comunitățile riveranice, ci pentru întreaga lume. Da? Și afectarea um, acestui râu este una generală. Da? Deci trebuie să gândim global, dar să acționăm local. De aceea trebuie să ne implicăm la fața locului pentru a face ceva împotriva uh, deteriorării situației uh, apei Iordanului. Pentru a putea face însă ceva, uh, trebuie să avem un cadru instituțional și legislativ. Avem însă Euromedul, avem Secretariatul și avem Banca Europeană pentru Investiții care s-ar putea activa și sesiza uh, în acest sens. Există și posibilitatea de a soluționa această catastrofă uh, naturală. Trebuie însă ca acest lucru să se întâmple cu participarea concretă a comunităților a statelor uh, riverane. În primul rând, eu cred că merită să fie instituită o comisie pentru uh, Iordanul inferior care să coopteze și uh, toți liderii regionali din uh, zonele afectate. Experiența noastră internațională poate fi împărtășită pentru binele tuturor din această regiune. Apoi, uh, Eh, sigur, și eh, proiectele europene ar care sunt desfășurate acolo ar trebui să fie eh, desfășurate cu participarea paritară a israelenilor și palestinienilor. Este important ca să se ajungă la o gestionare a apei judicioasă în zona Iordanului. Este vorba de o conviețuire și colaborare paștică. Eu cred că Uniunea Europeană poate să intervină în procesul pentru pace și în acest fel al dialogului nemijlocit cu israelienii și cu partenerii palestinieni. Vă mulțumesc. Děkuji za slovo, vážený pane komit. Doamna Semnalova, un minut. Mulțumesc, domnule eh, președinte, domnule comisar. Eh, tema eh, Eh, secării Iordanului este o problemă ecologică care afectează un ecosistem mai mare, dar care afectează și securitatea eh, și stabilitatea în întreaga regiune. Acest râu este extrem de poluat, eh, a secat deja în mare parte și astfel și gestionarea apelor din întreaga regiune este deficitare. Așa cum au spus și antevorbitorii, apa este utilizate în proporție de 95% pentru scopuri uh, industriale și agricole. Practic, uh, debitul uh, acum s-a redus la doar câteva milioane de metri cub pe an. Apa nu poate doar crea conflicte, ci ar trebui să ne gândim că apa ar putea să devină și obiectul unei cooperări pentru consolidarea încrederii în regiune. Uh, este un aspect foarte, foarte important, mai ales atunci când, uh, când există mai mulți parteneri care putea coopera în uh, un binele cu tuturor. Mulțumesc. Doamna Benarab Atu, un minut. Uh, merci. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. Secarea, secătura progresivă a acestui fluviu e o consecință a situației prin care trece Palestina și miza este foarte politică, să nu uităm asta. Banca Mondială ne semnalează că de 2 ani încoace, cei 1,5 milioane de locuitori din sfârșia Gaza nu mai au clor pentru a uh, dezinfecta apa. 50% din uh, locuințe nu aveau acces la apă înainte de ultimul bombardament. Închipuiți-vă ce se întâmplă acum. Meța San Frontier au spus că după atacuri, 80% din apa furnizată locuitorilor nu poate fi consumată. 80 de milioane de ape uh, reziduale netratate sunt vărsate zilnic în Marea Mediterană. Infrastructurile din Gaza sunt practic uh, distruse. Doamna Ashton s-a deplasat în fâșia Gaza de mai multe ori, însă unde este curajul politic de a aplica Israelului aceleași cerințe, exigențe pe care le avem și în Europa? Apa curată, nu are cum să fie uh, acaparată de coloniștii israelieni care acaparează și pământul. Ar trebui să suspendăm uh, contactele cu guvernul israelian actual atâta timp cât uh, continuă această ocupație și această colonizare ilegală. Fără justiție nu avem cum să avem pace. Doamnă Penarabatu, ați profitat de faptul că nu am fost atent timp de un minut. Deci, dragi colegi, vă rog să vă respectați timpul alocat. Același lucru este valabil și pentru doamna Benova, care are un minut. Mulțumesc, domnule președinte. În dezbaterea noastră de astăzi eh, am auzit multe despre uh, riul Iordan, care are o semnificație imensă politică, ecologică. De atare, ca atare este de importanță strategică. Uh, încă din 1964 apele uh, au fost direcționate spre Israel, dar și spre Siria și spre alte state vecine. Uh, multe din aceste state au contribuit la distrugerea um, ecosistemului în zonă și uh, probabil că va fi nevoie de zeci de ani pentru revitalizarea râului. Israelul și statele arabe din vecinătate nu au fost capabile să ajungă la o concluzie pentru revitalizarea râului. De aceea sunt convinsă că Uniunea Europeană trebuie să uh, contribuie, să condiționeze de pildă ajutorul financiar pentru Orientul Mijlociu de revitalizarea Iordanului. Mulțumesc! Mulțumesc dacă doamna Sârbu este prezentă în sală. domnule președinte. Competiția pentru apă poate să uh, deterioreze în conflicte, așa cum o vedem în Kashmir, așa cum am văzut-o în cazul țărilor riverane Mării Aral și chiar și în cazul uh, cursului inferior al Iordanului. Reabilitarea acestui râu și cooperarea pentru atingerea acestei reabilități, reabilitări este la fel de importantă ca procesul pentru pace. Acest rău este deopotrivă important pentru creștinism, pentru uh, iudei, pentru musulmani. Uh, prin a, în acest râu s-au îmbăiat atât uh, profetul Mahomed cât și uh, Moise și uh, Aici s-a întâmplat în apele tributare Iordanului și uh, trecerea peste apă lui Isus. Trebuie să facem ca uh, generațiile viitoare să poată trăi pe uh, malurile Iordanului în pace și prosperitate în viitor. Mulțumesc! Acum trecem la procedura Catch the Eye, spune domnul președinte, doamna uh, Băsescu, domnul Enciu și domnul Mălțăr. Am mai cerut altcineva cuvântul?

4-5 ori mai multă apă decât palestinienii. Deci nu sunt niște date pe, la, pe care să le fi scos eu din burtă. Sunt din alte parte. Doamna Nedel, ceva, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Uniunea Europeană este un partener responsabil care trebuie să-și asume responsabilități în politica externă pe care o dezvoltă. Este și un donator pentru cetățenii din Orientul Mijlociu. Parlamentul European trebuie să participe la elaborarea unei strategii privind apele Iordanului, care sunt atât de importante în regiune. Cu o lună în urmă uh, s-au popularizat cifre uh, care afirmă că într-un an s-ar putea ca apele Iordanului să sece în totalitate. Asta ar fi o amenințare teribilă pentru viața cetățenilor care locuiesc în această regiune. Dincolo de considerațiile pur pragmatice, râul Iordan are un simbol important. Trebuie să uh, echilibrăm uh, Uh, poziția noastră între valorile pe care le uh, îmbrățișăm și o abordare pragmatică a relațiilor noastre cu cei din această zonă. Iar acum, din partea Comisiei, domnul comisar Füle are cuvântul. Thank you, Mr. Chairman. Uh, honor... Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați. Uh, Problemele cu caracter transfrontalier trebuie rezolvate prin cooperare multipartită Uniunea Europeană a susținut și a subliniat în repetate rânduri nevoia acestei uh, cooperări și, într-un spirit de cooperare, încearcă să uh, contribuie la soluționarea acestei uh, probleme încă de la surtă să. Nu vrem să tratăm doar simptomele din cursul inferior al râului. De aceea pot să vă confirm că Uniunea Europeană își va continua eforturile pentru a rezolva problema deficitului de apă în această regiune și de identificarea unor noi surse de apă, protejând în același timp uh, mediul și asigurând apă de băut pentru toți oamenii. Uniunea Europeană va susține toate activitățile de reabilitare în viitor a cursului apei Iordanului și se va angaja pentru uh, crearea unei structuri comune de gestionare a ape, apelor râului. Uniunea Europeană va promova și va susține dialogul cu caracter transfrontalier, un dialog cu toți vecinii, toți riveranii din regiune. Este nevoie de eforturi și de angajament și din, susținut și din partea uh, vecinilor din zonă. Asta include nu doar guvernele, dar și societatea civilă. Ca și în Europa, există indivizi, companii, autorități publice locale care și ele trebuie să contribuie la o gestionare judicioasă a resurselor de apă. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim foarte mult, domnule comisar. Acum uh, Constat că dezbaterea noastră se, s-a încheiat. Votul va avea loc mâine. Acum întrerupem sesiunea până la ora 18. Atunci vom trece la timpul afectat întrebărilor adresate Consiliului. Vă mulțumesc!